So, liebe Kolleginnen und liebe Dragi colegi, sper că ați avut o pauză de prânz plăcută. Da, eu uh, am și mâncat ceva și pe lângă asta m-am uh, delectat. Și anume, am uh, discutat cu directorul Enza cu Willem de Reuter. Cu directorul EMSA am discutat așadar. A fost o discuție foarte plăcută, nu ca și cea de acum câțiva ani, de care ne aducem aminte cu toții. Și îmi pare foarte rău că nu pot să fac cum a făcut vicepreședintele în plenară și anume, nu pot să închid robinetul atunci când vorbiți prea mult. Dar între timp am aflat că pot să fac acest lucru. Am un ciocănel și dacă folosesc ciocănelul, înseamnă că trebuie să vă apropiați de final și să nu mai depășiți timpul. Da, din, uh, din uh, păcate nu pot să apăs butonașul de la microfon cu ciocănelul, dar oricum mă descurc. În suntem acum în, în ultima parte din partea a doua, din capitolul al doilea discuției noastre, în care Salvador ne-a făcut deja introducerea, deci știm despre ce vorbim și acum dau cuvântul vorbitorilor pe care îi aveam înscriși, Ioran Fern, Reimer Böge, François Alfonsi, Alexander Alvaro. Mai este și altcineva care dorește să ia cuvântul? Nu, nu, nu. Dumneavoastră sunteți al treilea pe listă. Întâi Ioran Ferm, apoi Raimar Böge, apoi Franz Alfonsi. Bun. Reimer. Ach, Quatsch. Entschuldigung. <laughs> Ioran. Ioran. It's always difficult after a good luncheon. I also had a very... Întotdeauna e dificil să lucrez după un prânz foarte bun. Și eu am avut un prânz foarte bun cu lobbyiștii din agricultură, dar asta e o cu totul altă poveste. vreau să mă refer la acțiunile externe. Sunt în principiu de acord cu evaluarea lui Salvador, cu modul în care vede el situația. El subliniază faptul că acesta este un domeniu care suferă de o subfinanțare cronică, ceea ce e evident. Sunt anumite lucruri pe care aș vrea să le adaug. Politicile de vecinătate. Sunt, trec, sunt menționate în trecere și extinderea nu e menționată deloc. Acestea nu sunt doar o prioritate, ci sunt prioritatea pentru serviciul de acțiune externă, mai ales dată fiind situația cu care ne confruntăm acum. Cred că trebuie să fim mai ferm și în ceea ce privește politicile de vecinătate și extindere, pentru că în următorul cadru financiar multianual ne vom confrunta cu o serie de chestiuni legate de extindere. Avem acum situația din nordul Africii și aș vrea să subliniez o problemă. Ieri am avut prima reuniune cu noul grup de monitorizare a situației din sudul Mediteranei și primul, principalul punct ordinea de zi a fost finanțarea diverselor instrumente. Și aici avem problema pe care a menționat-o Reimer în această dimineață, și anume, statele membre, dacă doresc să financeze noi domenii de acțiune, vor căuta soluții interguvernamentale, în loc să financeze lucrurile prin bugetul european. Și acest lucru este, în mod evident, o problemă pentru uh, domeniul de acțiune externă. Ieri, când am discutat uh, finanțarea pentru nordul Africii, avem politica, politica de vecinătate, dar de asemenea am discutat foarte mult despre, despre datoriile acestor țări, despre uh, um, ușurarea pe care putem să le oferim, despre instrumentele BEI și uh, BERD, despre instrumentele pentru susținerea societății civile, deci sunt o serie întreagă de instrumente diferite care nu sunt activate într-un, într-o manieră coordonată. Și cred că trebuie să avem o abordare mai strategică a acestei finanțări. Cred că, de asemenea, condiționalitatea datoriilor trebuie să fie uh, un punct important. Discutăm și despre uh, democrație și drepturile omului și cred că trebuie să fim mai fermi în ceea ce privește cetățenia. Foarte pe scurt. Salvador vorbește despre pericolul îmbătrânirii populației și legătura cu migrația. Cred că trebuie să avem o abordare mai pozitivă. Îmbătrânirea populației nu e doar un pericol și migrația nu este doar un pericol, doar ceva negativ, ci este, este o provocare într-adevăr, dar este și o șansă. Mulțumesc! Mulțumesc. Da, și eu pot să mă alătur lui Ioran. Vorbim despre cetățenia europeană, despre toate programele din fosta categorie, fosta rubrică 3A și 3B. Ei bine, în acest domeniu e clar că programele care au priorități culturale, pentru tineret, sunt foarte importante pentru percepția pe care cetățenii o au asupra Europei și care pot să obțină foarte multe rezultate în, în angajament european cu mijloace foarte puține, cu fonduri puține. În ceea ce privește problema migrației, imigrației și activitățile Frontex și azilul, Acum suntem într-o fază destul de incertă în care încercăm să estimăm modul în care Europa poate să își folosească solidaritatea pentru a se confrunta cu provocările care stau în față, cum putem împreună să reacționăm în mod uh, constructiv. Sigur, luând în considerare respectarea Cartei drepturilor omului și a celorlalte valori ale noastre, dar și în acest domeniu trebuie să fim atenți la modul în care putem să utilizăm instrumentele, instrumente cărora le alocăm fonduri din start, dar și instrumente care trebuie uh, folosite sau create uh, în momentul în care e nevoie de ele ca atunci când există situații de criză, ca cea din nordul Africii, să nu uh, ne aflăm într-o perioadă de blocaj de câteva luni de zile înainte să putem să intervenim. Pentru că există uh, probleme uh, diplomatice de multe ori în Europa, de comunicare și atunci aceste lucruri pot să întârzie foarte mult uh, răspunsul european. Acest lucru nu trebuie, această situație nu trebuie să se perpetueze. Și da, sunt de acord, o finanțare cronică a fostei categorii 4, fostei rubrici 4. Și trebuie să ne gândim aici nu doar la partea tehnică a bugetului, ci și la partea politică. E nevoie de soluții politice pentru a putea face câteva progrese. Și anume, lumea în care trăim astăzi ne cere uh, o mobilizare rapidă a Uniunii Europene în, în lumea globalizată și trebuie să uh, creăm mecanismele pentru astfel de reacție. În ceea ce privește serviciul de acțiune externă, sunt de acord cu uh, ceea ce spune Salvador despre efectele de sinergie care ar trebui să fie exploatate și serviciile diplomatice uh, nu trebuie să se definească ca fiind uh, uh, unități diferite, iar serviciul de acțiune externă să fie Uh, cel de-al 28-lea serviciu diplomatic al Uniunii Europene, ci ele trebuie să fie comasate și să acționeze într-o manieră concertată. Avem foarte multe instrumente și foarte multe activități și unele dintre ele se contrazic. Fondul European de Dezvoltare trebuie să fie integrat în buget. Mai avem, în afară de uh, activități europene și activitățile naționale, de asemenea, abordarea interguvernamentală a Consiliului European, aceasta nu poate să continue și vreau, luând în considerare evoluția din sudul Mării Mediterane, să spun că o orientare pe proiecte și o asistență bugetară nu sunt instrumente satisfăcătoare. Nu cred că ar trebui, nu cred că au fost suficient analizate și noi, cei din Comisia pentru Bugete, dorim să milităm pentru o utilizare mult mai consecventă a acestor fonduri. S-a întrerupt uh, microfonul vorbitorului. Președinta, îmi cer scuze, dar am vrut pur și simplu să, funcționez, să verific dacă funcționează. François, președinte. Euh, mulțumesc, doamnă președinte. În ce privește cetățenia, țin să-i mulțumesc raportorului pentru că s-a gândit să favorizeze diversitatea și cultura europene. Cred că această temă trebuie dezvoltată mai mult, deoarece astăzi avem aproape 20 de limbi și de culturi europene care sunt amenințate cu dispariția. Și uh, știm bine că avem uh, situații îngrijătoare și în țări precum Franța. Apoi, uh, se mai vorbește despre cetățenia în interiorul Europei și un concept mai extins în ce privește lumea întreagă. Da, trebuie să fim mai atenți la ce se întâmplă în Sud, politica de vecinătate cu cei din Sud, uh, e importantă. Ne confruntăm cu provocări și cu uh, țările din Est, Belarusul. Deci, Contextul istoric probabil că se va schimba și uh, ne vom confrunta cu evenimente majore în cele ce urmează, așa că în perspectiva bugetară următoare ar trebui să luăm în considerare aspectele de vecinătate și să facem astfel încât Uniunea Europeană să stimuleze o trecere spre democrație, dezvoltare și deci mai puțină imigrație. Alexander. Mulțumesc, Alexander. Mulțumesc îi mulțumesc raportorului că a luat în considerare și spațiul de libertate, securitate și justiție, dar cred că mult prea pe scurt în acest raport. Sigur că în domeniul azilului, migrației, a menționat multe lucruri. Dar ce e important este ca aceste activități să se oglindească în bugetul, în finanțarea Uniunii Europene. Până în anul 2050 avem nevoie de 4, vom avea 400 de milioane de uh, refugiați. Adică 100 de milioane pe an. Atât de mult. Bun, acestea sunt estimările, poate că nu vor fi atât de mulți, dar aceste estimări au fost făcute de servicii ale Parlamentului European, deci nu cred că sunt atât de greșite. Și eu cred că dacă continuăm să lucrăm cu structurile pe care le avem până acum, nu știu dacă vom reuși să facem față situației. Poate ar trebui să uh, analizăm situația și să vedem ce putem să modificăm. Uite, de exemplu, în politica de vecinătate am putea face schimbări. Um, și raportorul uh, spune că această parte trebuie inclusă într-o rubrică a treia, Europa în lume, Europa globală. Și nu știu dacă e atât de bine. Pentru că acesta ar putea să ducă la o fragmentare a fondurilor în uh, tot felul de domenii și poate că ar fi mai bine, deci, ca acest domeniu să fie păstrat într-o singură rubrică. Pentru că va trebui să investim în continuare în securitate, securitatea clasică, de exemplu, uh, criminalitatea organizată, dar și uh, siguranța, respectiv noile tipuri de securitate, securitatea cibernetică. Și fie că planificăm pe 5 sau pe 7 ani uh, perspectivele financiare, trebuie să putem să anticipăm astfel de evoluții și mai ales în evoluțiile digitale vedem că lucrurile se mișcă mult mai repede, se mișcă mult mai repede decât credeam, deci trebuie să fim foarte bine pregătiți. Și vreau să mai menționez încă un lucru. Doamna comisar, atunci când a fost la Strasburg, a propus să aibă în domeniul său două fonduri, unul pentru securitate și unul pentru migrație. Noi putem să susținem acest lucru și, legat de acest lucru, cred că uh, eu nu aș fi de acord să se uh, treacă aici la rubrica 2 cetățenia, pentru că există aici o, uh, un amestec, practic, între cultură, tineret, uh, securitate și justiție. Eu nu cred că e bine. De aceea am rugat raportorul să se gândească dacă nu ar putea să uh, treacă uh, eventual ca puncte separate securitatea și justiția, astfel încât să avem o separare clară a domeniilor. Mulțumesc! Acum Salvador are cuvântul pentru a face o încheiere a acestei părți, după care trecem la cea de-a treia parte a discuției noastre. Vom discuta despre structura și despre durata cadrului financiar multianual și după cum v-am anunțat azi dimineață, dar pot să spun încă o dată acest lucru, Salvador va încheia acum discuția la această parte, apoi va face introducerea la partea următoare și apoi vor lua cuvântul coordonatorii sau persoanele care vorbesc în numele grupurilor politice și vreau să le întreb pe Raimar, tu vrei să iei, la cuvântul, să iei cuvântul la sfârșit sau chiar la început? La sfârșit? Bine. Bun, nu, vreau numai să știu ca să știu cum să organizez lucrurile. Și toți ceilalți știu când trebuie să ia cuvântul. Salvador. Se prezentă mai brevemente. Eh, eh... Mulțumesc, doamne președinte. Întrebările ridicate în legătură cu politica de imigrație au două fațete Toată lumea s-a referit la problema imigrației. Mie nu mi se pare o amenințare procesul de imigrație din Uniunea Europeană nu este finanțat suficient pentru că trebuie să se ofere securitate pentru Uh, gazdă și pentru imigranți și în momentul actual nu există securitate pentru nimeni. O politică mai bună de securitate este una mai bine finanț, finanțată. Uh, comentariile doamnei comisar Wallström de la, de la Strasburg au fost uh, extrem de relevante în acest sens. Nu este vorba de a crește mai mult suma finanțării, lucru dificil, ci să uh, folosim mai bine cele două, patru fonduri existente acum, să le transformăm în două fonduri care să aibă o eficiență mai mare în beneficiul ambelor părți. Atât în beneficiul statelor cu un flux de imigranți mai mare, cât și în beneficiul imigranților înșiși care se supun unor condiții nesigure care nu sunt compatibile cu drepturile omului. Bineînțeles că vizibilitatea categoriilor este de asemenea crucială. E un lucru să gândim des, să vorbim despre vizibilitatea diverselor structuri și alt lucru de să vorbim despre măsurile legislative care le însoțesc și care sunt legate de fiecare politică. Mi s-a părut că ideea legării cetățeniei de securitate în aceeași categorie a fost una utilă, în special pentru a o lăsa în afara problemelor legate de Europa de 2020. Vorbim despre cetățenie și uh, justiție interne, lucruri care nu sunt neapărat legate de uh, strategia 2020, ci mai degrabă sunt legate de către dezvoltarea cetățeniei europene și a drepturilor cetățenești. Mi s-ar părea util să legăm aceste lucruri de politica de vecinătate, un alt capitol european care se leagă de justiție prin fluxuri migratoare. Însă problema este că dacă facem o legătură între politica de vecinătate și cea a imigrației, acest lucru înseamnă un lucru în nordul Africii, dar nu același lucru în alte zone legate de politica de vecinătate și de aceea am preferat să las politica de vecinătate în uh, capitolul Europa Globală și uh, să las securitatea și justiția în capitolul legat de cetățenie. Dacă este necesar să finanțăm mai bine politica de vecinătate sau nu, eu aș lăsa acest lucru la latitudinea membrilor comisiilor AFET și DEVE. Sunt membră în Comisia Buget și nu vreau să influențez uh, politica de vecinătate, însă atunci când vorbim despre resurse, cred că Nordul Africii este o prioritate fundamentală pentru Uniunea Europeană în momentul actual pentru că va exista un impact bugetar datorat uh, situației din Africa. Același lucru se aplică rezervelor de urgență. O situație îngrijorătoare. Când m-am întâlnit cu comisarul pentru ajutor umanitar, m-a frapat acest fapt. Faptul că astăzi fondul de urgență nu este pregătit pentru o acțiune urgentă. Aici apare, într-adevăr, problema urgenței crizelor umanitare. Contribuția noastră este minoră în situații cum ar fi cea din nordul Africii bugetul trebuie să fie adoptat, poate fi mobilizat doar în trei luni. Vedem asemenea probleme în cadrul acțiunilor externe și de aceea am deschis lucrurile în capitolul respectiv. Iată, acestea sunt uh, îngrijorările noastre, doamnă președinte, și cred că corespund cu uh, câteva dintre cele ale colegilor noștri. Mulțumesc! Bun, nu mai lungim acum lucrurile, ci te rog să faci direct introducerea pentru cea de-a treia parte a discuției noastre. Deci, durata și structura cadrului financiar multianual și apoi dau cuvântul grupurilor politice. Es que había perdido los papeles. Mă scuzați, mi-am, mi-am putut găsi documentele, însă acum le-am găsit. Așadar, partea a patra, care se referă mai mult la probleme de ordin tehnic. Începe cu paragraful 90 până la sfârșitul raportului. adică 121. Și este vorba de chestiunea spinoasă a finanțării viitoare a bugetului și se vorbește despre resursele proprii. Dar să începem cu structura. Propunerea mea se bazează pe o serie de concluzii pe care am încercat să le extragem din dezbaterea pe care am purtat-o în comisia noastră în ultimele luni. Este o structură puțin controversată. Colaboratorii mei știu, mei știu că am avut mai multe propuneri dar am fost extrem de flexibil și aproape la fiecare reuniune a comisiei noastre am schimbat structura. Însă, bineînțeles, nu putem continua în acest fel, trebuie să luăm o decizie la un moment dat. ceea ce este important este ca strategia Europa 2020 să devină vizibilă. De asemenea, trebuie să evităm o clasificare prea strictă a diverselor politici. Să nu avem neapărat uh, un, o categorie extrem de inclusivă în legătură cu creșterea durabilă și așa mai departe. Trebuie să avem un conținut bugetar în această rubrică uh, creștere inclusivă. Este adevărata provocare Însă, cred că în acest fel putem face față adevăratelor provocări ale strategiei 2020. După cum a spus domnul Ferm. Poate că este o structură destul de conservatoare, însă nu putem să facem schimbări radicale, pentru că nu suntem siguri că vom avea o majoritate suficientă în favoarea schimbărilor radicale. Structura actuală, în ciuda criticilor care ei se pot aduce, funcționează destul de bine. Eu vă propun o structură care să includă tot ceea ce face parte din strategia 2020 sub trei categorii. Dezvoltare durabilă și politică de coeziune. Am introdus o nouă categorie care ține de cetățenie, cu probleme de justiție și afaceri interne, după aceea afacerile externe și pentru a adopta noua terminologie, vorbim aici despre Europa în lume și de asemenea despre administrație. Și după aceea, noutățile. Vrem să introducem o nouă rubrică guvernanță financiară. Pentru a stabili o legătură către mecanismul european de stabilitate după 2013. Este vorba de menținerea metodei comunitare în favoarea metodei interguvernamentale și cred că Parlamentul susține această abordare. Pentru că este un lucru bun pentru prioritățile noastre. Această nouă structură este destul de criticată, însă mi se pare necesar să existe ca declarație politică a convingerilor Parlamentului ni s-a, ni s-a părut că este mai bine să continuăm să colaborăm în, urmit, în acești șapte ani și de aceea considerăm că perioada respectivă de șapte ani va permite să continuăm pe calea cea bună de până acum. pe termen mediu și lung, poate avem, putem avea în vedere perioade de 5 ani. De exemplu, 5 plus 5. Nu știm însă cum va reacționa Consiliul la această clauză de revi- revizuire. Așadar, considerăm că o perioadă de 7 ani beneficiază de condițiile favorabile de acum. În ceea ce privește flexibilitatea, nu știm exact cum va funcționa aceasta pentru produsele financiare. Fără flexibilitate nu vom avea o bună execuție a proiectelor viitoare. Flexibilitatea în momentul actual lasă de dorit. Există o serie de discuții în instituții și la Comisia Bugete care pun accentul pe maniera în care Parlamentul și Consiliul înțeleg conceptul flexibilității. Eu vă fac propuneri. Avem o obligație constrângătoare de a examina aceste plafoane și după aceea trebuie să consolidăm flexibilitatea fiecărui plafon ceea ce înseamnă o realocare, o creștere a flexibilității între diverse subcategorii de cheltuieli sau poate să se transfere sumele neutilizate de la un an la altul. Evocăm de asemenea o procedură simplificată în legătură cu aceste plafoane deasupra unui anumit prag de 0,03 după cum știe foarte bine domnul Böge, pentru că această cifră nu îl lasă să doarmă noaptea. Și, de asemenea, mi se pare esențial să consolidăm mecanismul actual de flexibilitate, flexibilitate să avem prevederi pentru rezerva de urgență, pentru fondul de solidaritate și pentru fondul de ajustare la globalizare. Sistemul de aplicare poate să fie, bineînțeles, îmbunătățit. Am inclus aici și propunerea Comisiei Europene de a include o rezervă. O altă problemă de actualitate este legată de crearea unor noi fonduri care să fie mobilizabile prin metoda comunitară, eh, dar exclusiv în circunstanțe neprevăzute. A fost cazul în mandatele anterioare. Am evocat un fond cu privire la energie, un fel de buget ad hoc pentru anumite necesități ale Uniunii, buget care poate să fie folosit pentru a spori flexibilitatea fără a supraîncărca statele membre. Însă am, însă am o întrebare. Vreți să mă opresc aici și după aceea să vorbesc despre uh, sumele bugetare și resursele proprii? Da, vom discuta pe 7 aprilie încă o dată despre volumul bugetului. Eu cred că deocamdată introducerea este suficientă și ceea ce ai numit deja, structura pe care o propui în raportul tău, cred că este foarte important să avem astfel de informații foarte scurt concretizate pentru a ști exact, pentru a putea avea așa la o, într-o singură privire situația. Situația așa cum e ea astăzi um, și ne, avem astfel posibilitatea să analizăm situația cum a fost în trecut și ca, pentru a vedea îmbunătățirile. Eu cred că ideile pe care le-am auzit nu sunt neapărat uh, contradictorii, pentru că ceea ce a definit Reimer ca fiind conservator, conservator nu înseamnă altceva decât stabilitate, dar și o disponibilitate pentru schimbare. Și eu, ca și um, uh, eurodeputată social-democrat din Renania de Nord-Vestfalia, eu nu pot decât să sus- subscriu la această idee, pentru că pentru noi să fii social-democrat înseamnă uh, progres, dar păstrându-ne picioarele pe pământ ceea ce, mă rog, e același principiu, numai că e exprimat în alte cuvinte. Deci cred că putem cu toții să susținem acest principiu. Dar pentru că Reimer vrea să ia cuvântul la sfârșit, dau cuvântul atunci lui uh, pentru socialiști și democrați, Eitan. Sí, gracias, Jutta. Eh, bueno, creo que tenemos cinco minutos, así que intentaré ir al grano. Eh, como muy bien decía. Mulțumesc, Iuta. Cred că mai avem uh, doar puține minute la dispoziție, așa că am să merg uh, direct uh, la miezul problemei. Vorbim despre astfel de structuri tocmai pentru că avem o radiografie care ne permite să vedem care sunt cheltuielile și dacă ele corespund cu prioritățile politice pe care Parlamentul le-a convenit cu Comisia și Consiliul. Deci trebuie să avem un fel de imagine a priorităților, să avem o privire de ansamblu. Și e important să avem și categorii ca să structurăm bugetul. De ce? Pentru că, mai întâi, dacă avem categorii putem proteja cheltuielile destinate unui obiectiv politic și apoi pentru că astfel se fixează un plafon maxim de cheltuieli. Deci, trebuie să veghem la cheltuielile care se fac în scop politic și, în același timp, să prevedem un plafon pentru aceste categorii. Prin uh, urmare, revin la ideea care a circulat uh, la început, anume acea structură cu două categorii. Um, atunci nu ni s-a părut că ideea este suficient de clară, dar nici nu putem accepta o structură cu 20 de categorii, pentru că nu văd care e logica. Deci, e important uh, să ai o structură. E foarte bine să existe o vedere de ansamblu. Structura poate fi bună sau rea. Totuși, pentru a atinge obiectivele politice, s-ar putea să ne confruntăm cu dificultăți. Eu cred că putem să susținem propunerea de structură a raportorului. Putem, deci, să o susținem în linii mari, pentru că strategia UE 2020 este o prioritate cardinală și reia foarte multe elemente aici. Cred că se prea poate ca noi să ne lăsăm obsedați uh, de o strategie 2020 în așa măsură încât includem politici care nu au nimic de a face cu strategia 2020, le includem în această categorie numai ca să putem spune că am făcut ceva ce are legătură cu 2020. Deci cred că e mai bine să nuanțăm puțin lucrurile. Raportorul a spus uh, un lucru care nu mi este foarte clar în ce privește guvernanța financiară. Mi se pare clar că se face legătura cu mecanismul de stabilitate financiară. Într-adevăr, vom susține o abordare comunitară, Însă, ce nu înțeleg este dacă în această linie vor exista fonduri care vor participa la mecanismul de stabilitate financiară sau nu. Nu înțeleg prea bine. Și acum că vorbeam de flexibilitate, se tot vorbește despre ea, nu doar în comisia noastră, ci și la Comisia pentru Bugete. Flexibilitatea rămâne o chestiune fundamentală, dar ea ține și de voința politică. Putem uh, să avem fie o mie de instrumente de flexibilitate, fie unul singur. Rezultatul va fi același, diferă doar voința politică. Deci nu contează numărul de instrumente, contează voința politică și din partea Consiliului pentru a aplica aceste instrumente. În ce privește valorile pe parcurs, mi se par foarte binevenite, ele ar trebui să fie obligatorii. Nu știu dacă va exista o perioadă de 7 ani sau de 10 ani, în orice caz ar trebui să fie mai lungă de 5 ani. Și ca să nu divaghez prea mult, revin la marge. Cum se calculează ele? nouă ni s-ar părea interesant de știut care sunt cheltuielile, care sunt categoriile de cheltuieli și apoi să adugăm marginea, marja. Deci, abia apoi să știm uh, ce fonduri vor fi angajate. Pentru noi, uh, încă nu este clar care va care e cea mai bună durată a cadrului financiar. Trebuie să găsim o legătură între stabilitate, previzibilitate și durata mandatului parlamentar. Deci, uh, decizia care uh, e de luat este undeva între 5 plus și între 7. Jetzt kommt Ann Jensen. Mulțumesc. An Jensen acum. Yes. Thank you, Chairman. Well, I'm the wild person Mulțumesc, doamnă președinte. Eu am venit cu ideea uh, absolut nemai auzită de a poate renunța la rubrici. E foarte bine să vedem o structură clară. Și e bine să avem o oarecare măsură de stabilitate și un caracter conservator, dar chiar și în rubrici am avut o această, această stabilitate. De gândim la categoria, la rubrica 1A, nu am văzut multe transferuri de fonduri între programe. Și e ușor, dacă, nu, dacă un program nu dă rezultatele estimate, să uh, transfer banii către un alt program, către o altă rubrică. Și am petrecut destul de mult timp Uh, transferând bani între rubrici. Deci, ideea mea inițială ar fi cu cât avem mai puține rubrici, cu atât mai bine. Salvador. Nu știu, uh, nu știu cât de strictă este abordarea ta în ceea ce privește uh, subrubricile. Va fi posibil să uh, transferăm banii ușor între subrubrici? aproximativ 80% din uh, bugetul pui practic într-o rubrică, după care ai mai multe rubrici mai mici. Știu că Comisarul pentru Libertate, Securitate și Justiție ar dori o prealocare pentru partea sa din buget. Dar eu înțeleg oarecum perspectiva acestei flexibilități am putea eventual să fuzionăm categoriile, rubricile a doua și a treia, să utilizăm uh, uh, sintagma folosită de domnul Surian, și anume de siguranță și securitate și solidaritate. Mai multe persoane s-au referit la imigrație, uh, criminalitate, cooperare în acest domeniu. Aceste subiecte ar trebui să, uh, sigur, să fie în legătură cu politica de vecinătate. Dar pe scurt, ceea ce vreau eu să spun este că ar trebui, în orice caz, să avem mai puține rubrici decât azi. Pentru mine, rubricile sunt necesare pentru Consiliu, pentru că statele membre doresc să aibă o imagine foarte clară, să aibă o poziție confortabilă și cele care primesc bani prin uh, politica agricolă comună să aibă o imagine clară de ansamblu asupra fondurilor, cele care primesc uh, bani prin fondurile structurale la fel. Problema noastră nu este să ne recuperăm banii, ci problema noastră, interesul nostru este să avem o cât mai mare flexibilitate. Cred că acest lucru ar trebui să ne preocupe în primul rând. În ceea ce privește durata cadrului financiar multianual, perspectivelor financiare, grupul meu este pentru o durată de 5 ani. Însă am putea să acceptăm șapte ani acum ca o, ca o perioadă tranzitorie, pentru că data pe, pentru următoarele perspective vom avea o perioadă de cinci ani, atunci vom avea o comisie nouă aleasă și un parlament nou ales vor trebui să ia decizii foarte rapide, ceea ce nu e fezabil. Deci cred că putem să ne punem de acord asupra unei perioade de șapte ani dar ar trebui să adăugăm că pe viitor dorim perioade de 5 ani, eventual 5 plus 5 pentru fondurile structurale sau proiecte pe termen lung. Dar în orice caz, principiul general să fie acela că fiecare legislatură a Parlamentului, fiecare mandat al Comisiei ar trebui să aibă posibilitatea de a influența perspectivele financiare. Deci ar trebui să trecem, să revenim la perioada de 5 ani. Cred că acestea ar trebui să fie uh, lucrurile care să apară în raport și pentru care să luptăm. În orice caz, cred că viața noastră ar fi mai ușoară dacă legem acum o perioadă de șapte ani pentru următoarele perspective. Astfel, discuțiile cu Consiliul vor fi mult mai ușoare. Salut ceea ce a spus, ceea ce scrie aici Salvador cu privire la instrumente de flexibilitate. Și aici am putea să luăm în considerare um, ideea unor noi instrumente, dacă avem nevoie de noi instrumente sau doar de ajustări ale celor prezente. În orice caz, instrumentele de flexibilitate trebuie uh, să existe și cu cât avem mai multe rubrici, cu atât uh, mai multe instrumente de flexibilitate avem nevoie. Aceasta ar fi punctul nostru de vedere. I know, I know. Thank you. And thank you, Salvador, for, for... Mulțumesc. Mulțumesc, Salvador, pentru raport, pentru că, într-adevăr, încurajează dezbaterea și în grupul nostru politic. Cred că în toate grupurile e la fel. Deci ceea ce am să spun aici nu este ultim, uh, ultimul lucru pe care îl avem noi de spus. Nu e decizia noastră finală, ci doar niște idei. În primul rând, în ceea ce privește structura. Dacă ne uităm la rubrica 1, dacă ne uităm la bugetul actual, 85-90% intră în rubrica 1. Deci uh, am avea o situație destul de fericită. Și această, această rubrică se numește creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Deci dacă punem toți banii acolo, atunci sperăm că uh, creșterea într-adevăr va avea loc. Revenind la structură, noi jonglăm cu niște obiective uh, pe care le avem din Europa 2020, care sunt obiective foarte vaste, sustenabilitate, durabilitate, incluziune, um, cercetare, dezvoltare, deci o creștere inteligentă. Haideți să încercăm să traducem în rubrici aceste obiective. Și în, primul, în prima rubrică, um, dezvoltarea durabilă ar trebui să fie primul punct și să discutăm de agricultură, pescuit, um, energie, și așa mai departe. Al doilea punct ar fi, și cred că necesită, merită de fapt un, uh, o rubrică specială, cercetarea și inovarea. Pentru că cu toții suntem de acord că acestui domeniu ar trebui să se dea o mai mare prioritate. Deci cred că de merită o rubrică separată pentru cercetare și inovare pentru a ne asigura că aceste domenii vor avea un rol mai important. În al treilea punct, o societate inclusivă. Și aici, sigur că fondurile de coeziune uh, coeziunea economică, socială și teritorială trebuie să fie incluse, dar de asemenea și cetățenia, pentru că cetățenia face parte din această societate inclusivă. Acestea ar fi deci primele trei, trei rubrici, al patrulea ar fi Europa în lume, a patra rubrică, e clar că și nevoile internaționale, relații internaționale au nevoie de o rubrică specială, apoi cinci administrația și a șasea, a șasea rubrică, uite, tu ai spus guvernanța financiară. Noi ne gândim, să-i spunem, o marjă de rezervă, făcând legătura cu cealaltă dezbatere despre flexibilitate. Sigur că putem spune că cu cât avem mai puține rubrici, cu atât mai bine, pentru că atunci putem să discutăm despre flexibilitate, dar se poate utiliza cea de-a cincea rubrică pentru o marjă de rezervă, în care să se raporteze um, creditele neutilizate, astfel încât să devină mai transparent acest proces de uh, transfer de fonduri. Poate că am putea să ne gândim la uh, o a cincea rubrică, marja de rezervă, în care să putem să raportăm credite neutilizate, să reportăm credite neutilizate și să avem astfel o marjă de rezervă. Și cred că există un domeniu în care avem nevoie de mai puțină flexibilitate, și anume proiectele mari. De exemplu, Galileo. E foarte clar că dacă nu aloci din start separat acestui proiect fonduri, atunci vom continua această dezbatere din nou și din nou. În momentul în care apare nevoia de fonduri suplimentare, din nou trebuie să ne certăm, să vedem de unde putem lua banii respectivi, să-i transferăm. Nu, haideți să avem un sistem de prealocarea fondurilor pentru marile proiecte, cum ar fi Galileo, pot fi, care poate intra la punctul 2, și anume uh, creștere um, inteligentă și inovare. Galileo e doar un exemplu. Sigur că unii se gândesc la ITER, dar noi nu ne gândim la acest punct. Uh, nu cred că surprinde pe nimeni. Și atunci, în încheierea dezbaterii despre, dezbaterii despre durată, după cum am spus și această dimineață, noi încă nu am hotărât pentru că Uh, nu știm exact dacă e mai bine să avem o durată de 5 ani, 7 ani, 10 ani. Noi am timp de către o construcție de 5 plus 5 ani pentru că oferă o mai mare flexibilitate cu o revizuire la jumătatea perioadei și cu niște clauze de caducitate dar care oferă de asemenea și o mai mare predictibilitate a politicilor de coeziune. De aceea 5 plus 5 e o durată care pentru noi reprezintă un compromis bun și de aceea noi uh, înclinăm mai mult spre această um, opțiune, dar în orice caz dezbaterea e în continuare foarte uh, înfocată, ca și în celelalte grupuri politice. Și, doamnă președinte, mai am 5 secunde pe care nu le-am utilizat. Minunat, minunat! Pot și eu să subliniez uh, multe dintre elementele pe care le ai menționat, nu doar acum, ci, uh, de fapt, în general, contribuțiile tale mi se par foarte utile. Însă, eu nu înțeleg de ce o structură, o durată de 5 plus 5 ani ne-ar oferi o mai mare flexibilitate decât una de 7 ani sau de 5 ani. Pentru că avem o experiență. Nu ar fi cazul să învățăm odată și pentru totdeauna din această experiență și să nu mai repetăm uh, Uh, greșelile trecutului, nu cred că o să obținem niciodată o revizuire la jumătatea perioadei. Deci dacă ne punem de acord despre o perioadă 5 plus 5 ani cu Consiliul, atunci trebuie să ne fie foarte clar și mie și ție mai ales, atunci avem o perioadă de 10 ani. Deci rămân 10 ani, nu, nu va mai exista nicio revizuire. Și eu nu cred că Comisia va uh, spune va obiecta și va spune nu, în niciun caz, noi nu suntem pregătiți uh, pentru o perioadă așa de lungă. Nu cred. Bun. Nu mai am vorbitori în numele grupurilor politice, decât, uh, sigur, uh, cel care a rămas la urmă, și anume Reimer Böge. Și mai am două persoane pe lista vorbitorilor, Jose Manuel și Constanțe. Și văd că asta este deocamdată. Reimer. Mulțumesc, mulțumesc raportorului am senzația că atunci când discutăm despre structura cadrului financiar multianual, uh, s-ar putea să fie mai multe amendamente decât pe probleme de conținut. Sigur că tratatul prevede, în primul rând, că cadrul financiar multianual trebuie să uh, fie întocmit pe cel puțin 5 ani și că în ceea ce privește rubricile ar trebui să fie mai degrabă puține categorii. Raportorul a încercat să utilizeze Europa 2020 uh, și structura de până acum și să le combine. Și sigur că mi se poate părea foarte controversată această structură. Uh, putem să discutăm foarte mult care structură ar fi cea mai utilă. Pentru că sigur că trebuie să luăm în considerare acum și această flexibilitate care este atât de necesară pe, pe viitor. Și aici trebuie, prin flexibilitate, putem face legătura între toate celelalte și dreptul uh, primar, um, nevoia de acțiune politică care decurge din tratatul de la Lisabona trebuie să fie prima prioritate și de acolo decurg, de fapt, toate obiectivele strategiei Europa 2020 și nu invers. Sigur că putem să discutăm foarte mult despre o structură, care structură ar fi cea mai bună. Mulți colegi au spus deja că tineretul, de exemplu, este o uh, activitate, o acțiune emblematică, dar Uh, putem să trecem, deci, Youth on the Move la punctul 1. Însă mai avem și alte domenii care sunt uh, destul de subțirele. Înțeleg ce a spus uh, colegul nostru Alvaro astăzi dimineață, și anume că în ceea ce privește uh, politica de securitate, libertate, securitate și justiție, aceasta va căpăta noi dimensiuni pe viitor și de aceea trebuie să vedem dacă nu ar fi mai potrivit să o, uh, să o reunim cu cetățenia europeană. Aici, punctul 1b, mă întreb dacă politica agricolă, de pescuit, mediu, schimbări climatice, energie și transport, uh, poate că ar trebui să fie, uh, să avem separat politica agricolă și de pescuit și apoi mediu, schimbări climatice, energie, transport într-o altă categorie, poate. Și cred că politica uh, de energie, poate că ar trebui să o includem la punctul 1C. Bun. Deci, cred că vom putea să discutăm destul de mult uh, care ar fi structura cea mai bună și probabil că o vom discuta foarte mult până la sfârșitul negocierilor această structură. În orice caz, atunci când vorbim despre proiectele mari, ar trebui într-adevăr să asigurăm o finanțare separată, durabilă, care să nu uh, fie tot timpul pusă sub semnul întrebării de alte priorități uh, imediate. Cred că e foarte important. Dacă spunem da, Uh, pentru un proiect mare, atunci trebuie să ne și obligăm să-l finanțăm până în anul 2020 și după anul 2020. Dacă nu, atunci să spunem nu putem face acest proiect. În ceea ce privește flexibilitatea, cred că trebuie să vedem în ce măsură o revizie este greu de obținut în sensul tratatului de la Lisabona. Data trecută am discutat despre acest lucru. De exemplu, anumite fonduri pot fi mobilizate peste, uh, în afara uh, cadrului financiar și avem o flexibilitate care, pe care am negociat-o de 5%. În orice caz, această posibilitate trebuie să rămână. Și securitatea, siguranța uh, politicilor, de fapt, se bazează pe această marjă de și securitatea, de fapt, pornește de la temeiul juridic. Așa putem să ne asigurăm că vom pune politicile în aplicare, dacă avem și temeiul juridic pentru ele. În ceea ce privește um, modul în care Salvador descrie flexibilitatea și marjele, cred că e o idee foarte bună să putem să reportăm de la un an la altul bani, dar nu doar într-un singur sector, ci în general în buget, între sectoare în ce măsură marjele uh, nefolosite pot să fie utilizate, pot să fie reportate chiar uh, pe o perioadă mai îndelungată. Și data trecută, uh, când am discutat uh, uh aceste lucruri la ultima comisie temporară, am, am discutat aceste lucruri. Știm că unele programe multianuale nu uh, sunt uh, planificate în așa fel încât să poată funcționa foarte bine pe o perioadă de 5 ani. 5 plus 5, um, o durată care uh, ne obligă, e o durată care ne obligă, practic, dincolo de mandatul nostru. De aceea eu cred că ar am putea accepta uh, această soluție punte de șapte ani în anumite condiții făcând legătura cu o posibilitate ca pe viitor, la următoarele perspective financiare, să revenim la perioada de 5 ani și să uh, exprimăm acest lucru, să îl formulăm mai clar decât se găsește deja în raport. Cam asta. Acum, José Manuel. Mulțumesc, doamna președinte. Voi începe prin a pune o întrebare. S-a vorbit foarte mult despre strategia Europa 2020, însă când va începe ea? Pentru că la punctul 33 raportorul ne spune că mai avem 10 ani rămași până în 2020. Nu știu dacă strategia aceasta va începe doar în momentul în care vom avea și bugetul. Adică probabil că ea va fi aplicată doar în următorul cadru multianual. Deci asta e întrebarea mea. Când va fi lansată această strategie? Când va demara cu adevărat? Și uh, care va fi bugetul ei? Apoi, raportorul mai spune că politicile referitoare la strategia 2020 ar trebui să fie toate incluse într-o singură rubrică. Totuși, tineretul apare la rubrica a doua și nu se regăsește în rubrica Europa 2020, deși a spus mai devreme foarte clar că tineretul reprezintă un obiectiv al strategiei UE 2020. Face parte din prioritățile clare care au fost stabilite acolo. Deci, aici apare o contradicție. Ar trebui ca tineretul să fie inclus uh, la 1.1, unde se vorbește despre cunoaștere și uh, cunoaștere pentru creștere și ocupare. Apoi mă mai interesează industria creatoare. Nu credeți că această industrie ar trebui să facă și aparte din uh, strategia 2020? Eu sunt convins că tineretul ar trebui să fie inclus în rubrica uh, UE 2020? Aceasta e întrebarea principală. Lăsând-o la o parte, felicit raportorul pentru că la rubrica 4 a inclus guvernanța financiară. Cred că orice acțiune a Uniunii Europene și orice buget pe care îl vom concepe pentru aceste acțiuni trebuie să fie inclus în CFM. Adică nu aș vrea să existe în continuare bugete ale statelor membre prevăzute pentru acțiunile noastre, așa cum se întâmplă. Știu că există un fond european pentru stabilitate financiară, pentru care ar trebui să definim o metodă mai clară, adică să zicem că toate resursele prevăzute pentru acțiunile noastre să se regăsească în cadrul financiar multianual. Cât privește durata, eu aș vrea ca ea să fie de 10 ani și să se facă o evaluare, o revizuire obligatorie la mijloc undeva, după ce s-au împlinit 5 ani. Acesta ar fi uh, un lucru esențial și pentru politica de coeziune, cât și pentru PAC. Iar dacă tot am menționat politica agricolă comună, mai vreau să exprim o îndoială. În loc să figureze la dezvoltare durabilă, ar trebui poate să facă parte într-o altă rubrică creștere durabilă, inteligentă și inclusivă, nu? Nu doar la dezvoltare durabilă. Cred că ar trebui să existe o rubrică separată pentru coeziune, pentru cunoașterea, pentru ocupare și creștere. Și uh, aici să fie inclusă politica agricolă comună. Nu știu dacă ar trebui să existe și subrubrici pentru că dacă PAC rămâne la dezvoltare durabilă, ar trebui să existe atunci o subrubrică pentru agricultură. Oricare va fi soluția, vreau să-i uh, adresez felicitările mele raportorului. Mă bucur că a venit cu această structură care concordă cu strategia 2020 și cu obiectivele pe care ni le propunem să le realizăm. Mulțumesc! Constanță Crel. Da, mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă refer la două lucruri. La structură, mai întâi. Eu, ca responsabil politic pentru chestiunile structurale, mi se pare foarte important să spunem că politica de coeziune trebuie să aibă o rubrică bugetară a sa, așa cum se întâmplă, și, așa cum zicea Reimer, trebuie să spun și eu că nu ar trebui aici uh, să încercăm noi să fragmentăm fonduri, să facem o împărțire a lor între schimbări climatice, între mediu, coeziune și să le mutăm dintr-o parte în alta. Îmi pot închipui că unii dintre colegi ar dori să se folosească de această portiță, dar ar trebui să fim mai uh, clari la descriere, pentru că obiectivele sunt aceleași pentru toți și cu toții vrem să le atingem. În ce privește durata cadrului, uh, s-au spus destule, în grupul meu există păreri divergente. Cei care se ocupă de um, problemele structurale ar vrea să aibă șapte ani, pentru că dacă vrem o politică de coeziune rezonabilă, nu putem accepta o durată mai mică. Vorbim despre termen mediu și termen lung, deci minimum este 5 ani. Iar în ce privește propunerea de 5 plus 5, eu, sincer, nu cred că instituțiile în care lucrăm noi am putea avea o revizuire la jumătatea perioadei. Dacă s-ar putea, ar fi foarte bine. Am putea garanta stabilitatea și continuitatea și am obține și o legitimitate democratică. Pentru că astfel uh, ne-am bazat pe o comisie și un parlament care au același mandat de 5 ani. Dar eu lupt pentru o perioadă de 7 ani. susțin raportorul, susțin proiectul său de raport 100% și sper să putem cădea la un acord, măcar până în 2020. Măcar până atunci. Vom avea șapte ani rămași ca să aplicăm strategia UE 2020. În momentul acela se va încheia un cadru financiar multianual și uh, nu am vrea ca această strategie să sufere aceeași soartă ca și agenda de la Lisabona. Pentru că vrem să tragem învățăminte din Lisabona și să evităm ceea ce s-a întâmplat. Eu cred că structura propusă de Salvador ne oferă o bază foarte bună pentru dezbateri și această structură ne dă o șansă foarte bună să obținem ce dorim la negocieri. Okay, thank you. Uh, I'll just like to make two comments. Uh, first of all, on the duration. Uh... Două comentarii. În primul rând, în legătură cu durata spuneți că sunteți în favoarea unei perioade de șapte ani, dar dacă ar fi posibilă o evaluare la jumătate, ar, am putea accepta o perioadă de cinci ani. Cred că acest lucru trebuie discutat puțin mai mult. Ce înseamnă 5 și ce, înseamnă, ce înseamnă 5 plus 5? Sunt de acord că nu putem avea încredere în Consiliu să efectueze o evaluare la jumătate în timpul unei perioade bugetare. Dar dacă perioada de bază ar fi de 5 ani și unele programe ar fi de 10, atunci ar trebui să facă o uh, evaluare reală la jumătatea termenului. Aceasta ar putea fi o soluție care merită explorată. După cum a spus Anne Jensen, ar fi extrem de important ca perioada bugetară să fie legată de mandatul Parlamentului și al Comisiei. În unele state membre, acest lucru ar duce la o procedură bugetară și, bugetară și monetară mai strictă, însă ar fi un lucru mult mai transparent și mai democratic. De asemenea, ideea creării într-o unei rubrici uh, speciale pentru uh, rezerve. În bugetul suedez nu există niciun fel de rubrică. Există un plafon strict uh, global, însă flexibilitate foarte mare între în domeniile politice. Și există o marjă obligatorie de bugetare Există o marjă care poate fi folosită uh, în circunstanțe speciale, însă în orice domeniu. Poate că există un motiv pentru diversele rubrici, dar ce însă, care este motivul divizării marjelor între aceste rubrici? Haideți să gândim puțin mai neconvențional. Ideea este interesantă și am putea o duce mai departe, să vedem dacă putem discuta discuția despre marje, de discuția despre rubrici. Ja, möchte mich nochmal entschuldigen, ähm, dass ich jetzt gerade... Äh, Îmi cer scuze că a trebuit să plec de aici și uh, n-am putut să-i dau lui Ioran Fem cuvântul, dar tocmai am vorbit cu reprezentanții comisiei pentru că vreau să-i pun la muncă. A durat pur și simplu un pic mai mult, dar știm că uneori așa se întâmplă. De aceea uh, îmi cer scuze. Dar uh, și eu m-am uh, trecut pe lista vorbitorilor, pentru că văd că atunci când vorbim despre structuri, atunci se apar întotdeauna două argumente, cel puțin două argumente contradictorii. Pe de o parte, vrem transparență, vrem să arătăm cetățenilor ce facem de fapt cu banii, cu bugetul. Asta e pe de o parte. Și pe de altă parte, cum reușim să avem o flexibilitate cât mai mare ca să putem să și punem în aplicare bugetul, să și executăm bugetul așa cum vrem, pentru obiectivele pe care dorim să le atingem. Și pot să-mi imaginez de la bun început ceea ce a propus An, și anume, fie de a avea o singură rubrică, să zicem rubrica a doua, sau două rubrici, politică internă, politică externă și atât. Și apoi domeniile de politică pe care le-a menționat Ioran, trebuie, pot să fie trecute și ele acolo pentru a vedea cum anume se, ce anume se pune în aplicare. Dar, întotdeauna, sigur, înțeleg că transparența și flexibilitatea uh, sunt contradictorii, dar dacă lucrurile stau așa, atunci eu întotdeauna, dacă am de ales, aș alege flexibilitatea, pentru că eu cred că transparența este ceva ce ne dorim noi. Am dori ca oamenii să poată să vadă ceea ce facem. Dar oare oamenii se uită Asta e următoarea întrebare. Cine anume, cine în numele lui Dumnezeu se uită la bugetul european? Poate unele ONG-uri, atât timp cât uh, îi interesează să primească anumiți bani din uh, bugetul nostru, dar oricum o să se uite în buget și să vadă, chiar dacă avem un, un buget fără niciun fel de rubrici, o să răsfăiască bugetul să vadă în ce măsură pot să um, beneficieze de fonduri cred că e foarte bine. Și eu cred că, în afară de asta, nu prea îi interesează pe foarte mulți oameni. De aceea, cred că ar trebui să încercăm să avem cât mai puține rubrici și cât mai puține subrubrici. În același timp, și asta e situația noastră specială, flexibilitatea, minunat, totul, totul e foarte bine, Dar ceea ce am înțeles și am văzut foarte, foarte clar, de exemplu și în interiorul comisiei, știu că unii deja se gândesc la următorul lucru. Proiectele mari pe care le avem și care întotdeauna reprezintă un pericol pentru toate celelalte politici, eu cred că acestea ar trebui să fie cu toate incluse într-o altă categorie, într-o categorie separată. Am putea să-i spunem proiecte mari sau proiecte cu finanțare mixtă. Pentru că uh, de multe ori am spus că vrem să utilizăm uh, uh, metode inovatoare de finanțare cu ajutorul BEI sau BERD, oricum ar fi, putem să le punem pe toate într-o categorie separată. Mai ales tocmai pentru că am vorbit și am discutat ce înseamnă creștere inteligentă și inclusivă, să o punem la categoria 1, la rubrica 1 și apoi alte Uh, rubrici, dar și tineretul aparține de Europa 2020 și e totuși într-o altă rubrică și așa mai departe. Cum să vă spun? Ceea ce noi am discutat aici, ceea ce vrem noi pentru politici la nivel european, ca acesta să fie și pus în aplicare, astfel încât să se cupleze unele cu altele, să se completeze. Eu trebuie să vă, să vă mărturisesc că niciodată nu m-aș fi gândit, dar acum pot să-mi imaginez că și politica agricolă poate să uh, contribuie la obiectivele noastre. Dar nu e nimic de râs. De ce, de ce râs de mine? Așadar, cred că toate acestea se leagă toate se, sunt conectate și toate, de fapt, se subscriu unei creșteri inteligente, durabile și inclusive, fără niciun fel de subrubrici cu excepția proiectelor mari. Aceasta ar fi rugămintea și ideea mea. Dacă am putea să facem acest lucru, ar fi absolut minunat. Sigur că există și alte structuri care ar putea să fie imaginate. În orice caz, dura, în ceea ce privește durata, eu cred că șapte ani e o durată foarte bună, pentru că, după cum v-am spus, dorim să rămânem cu picioarele pe pământ. Auch an die Și eu am respectat cele cinci minute, fără să mă fi uitat la ceas. Jetzt um, hat Salvador. Acum dau cuvântul lui Salvador, are ultimul cuvânt, ca să spun așa. Und, um... Și după aceea ne-am încheiat activitatea în comisie. Imediat după aceea, începem reuniunea coordonatorilor. Sí, gracias, señora presidenta. Pues la verdad es que era un debate muy interesante. Mulțumesc, doamnă președinte. A fost o dezbatere foarte interesantă. Eu vroiam să aud mai multe opinii și după aceea să continui cu discuțiile pe care le am. Aș începe cu problema structurii. În mod clar, există o dezbatere între o alegere între transparență și flexibilitate la fiecare categorie de cheltuieli. În documentul de lucru pe care l-am prezentat asupra structurii am discutat deja acest lucru, am dus lucrurile la extrem, după cum a spus colegul Andersen. Bineînțeles că flexibilitatea maximă nu va fi obținută în niciuna dintre categorii. Uh, cu cât o introducem în mai multe categorii, cu atât avem nevoie de mai multe asigurări de flexibilitate. Într-o lume ideală, soluția cea mai bună ar fi să nu avem deloc categorii, să avem un buget pe 5 ani. Într-o lume ideală nu ar exista niciun fel de programare multianuală, ca și în parlamentele naționale, am avea doar un program anual de flexibilitate totală. Însă acest lucru nu se va întâmpla. Nu este vorba de un buget național, este un buget comunitar care ca atare este foarte interesant, pentru că este diferit de orice buget național. Și pentru că este atât de diferit, noi suntem atât de bine pregătiți și suntem singurii capabili să înțeleagă complexitățile. Avem nevoie de categorii și de flexibilitate. Ceea ce pare foarte interesant Unii dintre dumneavoastră a spus că trebuie să fiu mai curajos în propunerile mele. Mm, nu pot să fiu foarte curajos în, limite, în limitele politicii actuale. Trebuie să prezint o structură destul de conservatoare, pentru că, după cum am spus, mi se pare că a funcționat destul de bine în trecut și nu cred că trebuie să-i aducem schimbări majore. Însă sunt de acord cu un lucru și anume cu instrumentul de flexibilitate să putem utiliza marjele. Este unul dintre locurile unde putem prezenta propuneri care să meargă mult mai departe decât cele ale Comisiei și Consiliului Am fost mai îndrăzneți în alte domenii, însă recunosc că în momentul actual în Comisia Șor nu am putut să am putut să prezentăm uh, propuneri mai îndrăznețe legate de noi. În comisia aceasta și în comisia buget Uh, vorbim despre gestionarea resurselor bugetare. Deci, din punct de vedere al flexibilității, putem merge puțin mai departe. Un lucru pe care nu îl înțeleg este această nouă propunere a unei categorii speciale pentru proiectele majore. Mă gândesc la ITER și la rețeaua Galileo. În legătură cu Galileo există un consens să o menținem, Și dacă Verzi consideră că ITER este un proiect uh, important pentru viitor, cred că există un consens și pentru ITER. Însă nu văd să există alte proiecte majore care să fie incluse în această categorie. Bineînțeles că sunt deschis oricăror sugestii. O categorie specială pentru rezerve. Și asta ar fi o, o propunere. Putem să mergem mai departe decât uh, poziția inițială a raportorului Însă dacă vom avea o, o rubrică pentru rezerve, cum o, uh, o vom finanța, care programe vor trebui să transfere fondurile necheltuite în, acest, în această rubrică. Cred că vor apărea probleme și cred că comisii de la, colegii de la Comisia Afaceri Regionale nu se vor bucura uh, când le vom cere să transfere fondurile neutilizate spre un alt, o altă rubrică. În ceea ce privește durata, 5 sau 7 ani, într-un, o lume ideală, după cum am spus, 5 ani ar fi suficient. Dar, după cum vedem, în realitate, nu este vorba aici că avem sau nu încredere în Consiliu. Bine, bine, nu avem foarte mare încredere în credibilitatea Consiliului Eh, atunci când ne promite o evaluare intermediară după 5 ani. Am văzut ce s-a întâmplat cu evaluarea promisă acum. Noi am cerut o evaluare obligatorie, însă știm ce se întâmplă chiar și cu legăturile obligatorii pe care le uh, stabilim cu Consiliul. S-a vorbit după aceea despre interpretarea tratatului și am ajuns din nou la un proces la Curtea de Justiție. Însă dacă introducem o clauză prin care Consiliul ar fi dispus să respecte o clauză de evaluare intermediară obligatorie, atunci am fi dispuși să ne gândim la schimbări. Însă statele membre de obicei au nevoie de șapte ani. De aceea Poate ar trebui să rămânem la șapte ani, cu toate că în viitor poate ar fi mai util ca un termen de cinci ani să fie introdus care să corespunde cu mandatul Parlamentului și al Comisiei. După aceea, ce se întâmplă cu întrebarea pusă de Ida? Și anume, ce să introducem în categoria guvernanță financiară. Avem nevoie de garanții uh, pe plafonul anual de cheltuieli. Știu că este vorba de câteva miliarde de euro și aș dori ca acest plafon să apară în politica de cheltuieli. Însă aș dori să avem o propunere realistă. Cred că Trebuie să studiem posibilitățile din buget cu toate um, cu precondițiile necesare pentru a evita utilizarea acestor fonduri în alte categorii de cheltuieli. Aș dori ca mecanismul să fie încorporat și avem deja mecanismul european de stabilitate Uh, aș dori ca acest mecanism să fie inclus în mecanismul de garantare, să fie inclus în bugetul european, pentru că în acest fel vom continua garantarea uh, utilizării metodei comunitare. Acest lucru va fi negociat, bineînțeles, ulterior între Consiliu și Parlament. În principiu, noi am, am accepta principiul că guvernanța financiară trebuie să fie inclusă în discuția în legătură cu perspectivele financiare. Ulterior vom vedea cum se pot cuantifica mai bine lucrurile. José Manuel Fernández a plecat, însă a pus câteva întrebări foarte pertinente. Când începem numărătoarea pentru strategia 2020. Din, în ceea ce ne privește pe noi, uh, viitorul începe în 2014. Și ce se întâmplă cu tinerii? Secțiunea cu privire la ocupare. Aceste secțiuni trebuie să intre la strategia Europa 2020 la categoria cetățenie am inclus segmente legate de cultură și tineret, pentru că mi se pare că tineretul trebuie să fie inclus în modele participative pentru societate. Cu toate acestea, dacă revenim la ideea unei imagini actuale, în timpul discuției mi-am dat seama că titlul general al primei categorii ar trebui să fie pur și simplu Europa 2020. Și mi-am dat seama că industria culturală, în special industria audiovizuală, care cade sub rubrica cultură, cultură poate să apară la creștere și ocupare. Poate discuția ne-a permis să ne dăm seama că imaginea finală s-a schimbat față de cea inițială. Cu cât discutăm mai mult lucrurile, cu atât imaginea se schimbă, după părerea mea. Cred că trebuie să menținem acest triunghi între cunoaștere, investiție și cultură la categoria 1A Cred că acesta este, acesta este aici este centrul competitivității europene în viitor. Asta trebuie să avem la 1A, dar sunt în continuare deschis sugestiilor. Se pare că există foarte puține poziții absolut categorice în raport Nu cred că există diferențe majore între noi legate de structură și flexibilitate, însă, în principiu, ca document de lucru, se pare că a fost util pentru a începe discuțiile în grupurile politice și asta și intenționăm. Cred că suntem la începutul unei perioade foarte lungi de amendamente, după aceea amendamente de compromis, însă avem la dispoziție suficient timp pentru a îmbogăți structura și pentru a o adapta. Da, într-adevăr, așa este. Dacă mai există și alte uh, dacă nu mai este nimic la punctul diverse, atunci vreau doar să vă anunț că următoarea noastră reuniune are loc pe data de 7 aprilie. 7 aprilie la Strasburg. Și acum îi rog pe coordonator să rămână în sală sau să intre în sală. Și pe ceilalți îi rog să părăsească sala.